Welkom collega's. Ik stel voor dat we de werkzaamheden aanvatten. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem cu lucrul, dacă sunteți de acord. Mai întâi, un călduros bun venit tuturor. Salut în special și pe noul nostru coleg. Știm cu toții că doamna Ivanova a trecut, a plecat din uh, grupul nostru, comisia noastră la Curtea de Conturi Europene și uh, această colegă de-a noastră, Ivanova, este înlocuită de uh, doamna Monica Panayotova, care ia locul doamnei Ivanova. Goed, um, dan gaan we de vergadering starten. Eerste traditie. Atunci, uh, haideți să uh, începem cu acceptarea și adoptarea ordinii de zi. Există cineva care se opune obiecții? Nu există obiecții, perfect. Atunci trecem la comunicările președintelui. Uh, comunicările președintele le găsiți și la Cont News. Regimul lingvistic este cunoscut. Trebuie să vă anunț că ședința se difuzează pe internet prin web streaming. Apoi vă mai spun că uh, Comisia de Control Bugetar a uh, pierdut o colaboratoare de preț pe doamna Silvana Zamit, uh, începând din 1 decembrie 2012. Îi dorim doamnei Zamit, uh, foste noastre colege, toate cele bune pentru o noua sa activitate în Parlamentul European. Și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 15 noiembrie, respectiv din 26-27 noiembrie. Acum, în legătură cu procesul verbal din 15 noiembrie, secretariatul îmi comunică că trebuie făcut aici o completare. Și anume, Uh, completare care privește programul Hercule 3. Uh, și dau citire în engleză. Comisia a fost de acord ca doamna Macovei să lucrească pe doamna Ivanova ca raportare pentru acest raport și confirmă mandatul că trebuie acordat pentru echipa de negociere, să înceapă negocierile cu Consiliul în vederea unui acord în prima lectură. Eh, eh, deci asta se va introduce uh, în uh, versiunea de referință a procesului verbal. Spunem astfel foarte clar că doamna uh, Macovei își asumă de acum încolo activitățile doamnei Ivanova. Toată lumea este de acord cu acest uh, proces verbal, cu procesul verbal astfel amendat, cu ambele procese verbale. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu se vor formula obiecții, atunci considerăm adoptate aceste două programe, procese verbale. Și acum trecem la Primul punct pe fond, raportul special numărul 9 al, din 2012 a Curții de Conturi, audit privind sistemul de control care reglementează producția, procesarea, distribuția și importurile de produse ecologice. Raportor doamna Herzog. Ni s-a comunicat că doamna Herzog nu este în măsură să uh, fie prezent aici. Uh, se supune unei minore intervenții chirurgicale, am înțeles că nu e nimic serios, dar era o intervenție necesară. Deci nu poate fi prezentă. De aceea uh, uh, am rugat grupul social-democrat să permită ca raportul în această comisie să fie prezentat de raportorul din umbră din partea PPE, uh, domnul Odi. Dar mai întâi să auzim care este poziția Curții de Conturi Europene. Pentru că aceasta este care, cea care a redactat raportul. Domnul Cardiff ne va spune care este situația. Aveți cuvântul. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. După cum probabil știți, Uniunea Europeană e unul din principalii producători și consumatori de uh, produse ecologice. Până la sfârșitul lui 2010, publicul uh, și-a exprimat uh, susținerea până la aproximativ uh, uh, pentru produsele acestea, ceea ce ne-a făcut să susținem și noi financiar uh, produsele ecologice cu aproximativ 700 de milioane de euro Eh, sigur că trebuie efectuate și verificări în statele membre pentru ca eh, sistemul eh, de produse ecologice să monitorizeze întreg lanțul de producție de la fermă și până la pe masa consumatorului. Sunt multe reguli pentru, definite pentru fiecare tip de operator, de exemplu pentru Uh, agricultorii care cultivă plante, sunt, uh, de exemplu, permise doar unele substanțe uh, ca îngrășăminte, apoi sunt cerințe diferite, apoi trebuie să fie un anumit interval de timp între producție și prelucrare. Bun, acum noi am fost interesați de modul în care se respectă regulamentele europene și și pentru că se primesc bani suplimentari de către agricultori, apoi consumatorii sigur că plătesc un preț mai scump pentru produsele așa numite organice, ecologice, deci uh, trebuie să fie și produsele acestea cu adevărat uh, ecologice. Apoi, în uh, cadrul reformei PAC, Uh, se va modifica și situația uh, agricultorilor care produc uh, produse ecologice. Fiecare stat membru trebuie să aibă autoritate pentru a supraveghea acest sistem, autoritatea competentă, responsabilă pentru supraveghere, supravegherea și aprobarea tuturor măsurilor de control. Eh, bun, se utilizează eh, în, în, caz, în cazul în care participă eh, organisme private de control, acestea trebuie aprobate de către uh, statele, fiecare stat membru, cam 190 de organisme private participă la audit uh, și sigur că dacă organismele private nu îndeplinesc cerințele, atunci pot fi înlocuite. se face un control cel puțin o dată pe an și sigur că toată lumea se bazează pe activitatea acestor organisme. Uh, se fac inspecții la fața locului, uh, la locul de producție, de prelucrare, se verifică conturile, uh, apoi produsele finale, produsele recoltate, se fac eșantioane, se iau eșantioane din sol și operatorul individual trebuie să plătească o taxă pentru controle și apoi se emite un certificat de producător ecologic. În ce privește importurile, de asemenea produse din afara Uniunii Europene, sunt patru sisteme diferite, deci se poate recunoaște un produs ecologic dintr-o țară terță ca echivalent de către comisie, asta este esența. Și, bun, se pot acorda și autorizații specifice pentru un anume produs. Comisia Europeană trebuie să facă verificări ca să vadă dacă acest sistem funcționează sau nu. The overall audit question addressed was, does the control system... Și s-a mai pus și întrebarea dacă sistemul acesta de control ne poate asigura uh, că, într-adevăr, toate uh, cerințele sunt îndeplinite serviciile comisiei din șase state membre au fost vizitate de, cursa de Curtea de Auditori. Noi am evoluat, am evoluat activitatea acestora și dacă se uh, respectă regulamentele, uh, am făcut controle pe durata auditului, am identificat nu doar slăbiciunile, ci și elementele de bune practici. În plus, am și cumpărat produse din diverse state membre și statele membre au trebuit să, să demonstreze uh, valoarea uh, sistemelor lor de trasabilitate. Și, mă rog, am examinat toate procedurile care sunt aplicate în statele membre. Acum, detalii și observații specifice le găsiți în raportul înscris. În rezumat, au existat uh, și defecte în sistem în urma auditului, de exemplu trasabilitatea a prezentat mai multe defecte, doar 40% din uh, produse au fost uh, trasabile cu adevărat de la origine și până pe masa consumatorului. Un alt exemplu, uh, testele de reziduri, mai multe organisme de control nu au un astfel de sistem de eșantionare și control. Ca să ne asigurăm că sistemul într-adevăr funcționează, trebuie să rezolvăm toate problemele. Statele membre trebuie să-și îmbunătățească organismele, modul cum funcționează organismele de control lucrurile trebuie să funcționeze mai bine și la nivelul Comisiei și la nivelul statelor membre. Comisia trebuie să monitorizeze mai bine ce se întâmplă în statele membre prin vizite la fața locului, care de altfel este o cerință uh, care este valabilă măcar pe o perioadă de 10 ani. Apoi trebuie să verificăm mai bine ce se întâmplă cu lista țărilor terțe echivalente. Bun, noi nu propunem crearea unui nou nivel de birocrație dincolo de ceea ce deja există ci doar eliminarea unor defecte în aplicarea uh, modului în care se îndeplinesc regulamentele. Comisia și-a dat acordul față de informațiile furnizate de uh, Curtea de Conturi și mă bucur de asemenea să vă spun că deja Comisia a luat atitudine și este deja activă. a, a și avut o reacție față de întrebările parlamentare de acum câteva săptămâni. A întreprins acțiuni constructive pe baza recomandărilor noastre și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Dank u wel voor deze uh, inleiding. Mulțumim pentru această prezentare a raportului Curții. Și acum dau cuvântul domnului Odi, care înlocuiește raportare. Mulțumesc, domnule președinte. Colega noastră, doamna Herzog, este bolnavă, deci a fost chiar supusă unei operații chirurgicale eu am informații că lucrurile s-au desfășurat foarte bine, dar m-a rugat să vă transmit că regretă că nu a putut să fie aici și să-și îndeplinească misiunea de parlamentară. Eu am un document de la dânsa și uh, îi voi da lectură. În numele domniei sale vreau să salut membrii uh, curții, pe domnul Cardiff, care tocmai ne-a prezentat concluziile uh, pe colaboratorii săi, salutăm Comisia Europeană, mulțumim secretariatului pentru ajutorul său. Deci, E vorba de sistemul de control a produselor biologice, precum și producție, transformare, procesare, distribuție și importul de produse ecologice. Doamna Herzog m-a sacinat să vă spun că comisia și recomandările curții sunt foarte apreciate și mulțumește pentru acest raport care este <laughs> foarte util și dorește mai întâi să sublinieze importanța trasabilității, pentru că controlul trebuie să dea siguranța că produsele etichetate ca fiind biologice uh, și ecologice, într-adevăr, așa și sunt. Știm că alimentația biologică este actualmente mai puțin de 2% din piața alimentară, deși tendința este în creștere. O veritabilă producție biologică ar constitua o valoare adăugată europeană pentru agricultură, de acolo ar putea decurge și un rol mai important pentru Europa în competiția mondială. În consecință, producția biologică ar trebui <laughs> susținută, iar Parlamentul trebuie să joace un rol important în elaborarea legislației cu regulile de producție și de etichetare a alimentelor biologice. Edith Herzog este ferm convinsă că uh, trebuie mai multă atenție și sprijin pentru produsele biologice, mai ales în uh, cadrul viitorului cadrul financiar multianual, Edith Herzog dorește să sublinieze importanța de a avea asigurări suficiente că sistemele de control funcționează eficient și uh, pentru ca și uh, încrederea consumatorilor să rămână intactă. Independența organelor de control competente este și ea crucială pentru a păstra reputația uh, etichetei biologice. Uh, ecologice. În al treilea rând, Edith Herzog ar dori să sublinieze importanța uh, schimbului exhaustiv și fiabil de informații între, pe de o parte, statele membre și între statele membre și Comisia Europeană, pe de altă parte. Măsuri corespunzătoare trebuie întreprinse pentru a ne asigura că circulația informației este corespunzătoare, fiabilă și oportună, mai ales în uh, cazul produselor care traversează frontiere intra și extra UE în ultimul rând, Edith Herzog dorește să invite Comisia să prezinte inițiative și propuneri alimentare care își doresc să garanteze că toate uh, lucrurile subliniate și defectele subliniate în raportul special uh, vor fi rezolvate până la sfârșitul lui 2013. Iată ce mi-a cerut doamna Herzog să vă transmit. Uh, îmi permite să continui ca raportor pentru grupul meu, domnule președinte, foarte bine. Aș dori să cer cursii de conturi uh, să-mi spună motivele pentru care avem, practic, state membre din Europa de vest care au făcut obiectul auditului și ar fi interesant să știm cum am putea să avem o opinie mai generală uh, pentru toată Uniunea Europeană, nu doar pentru Occident raportul ar putea fi văzut ca fiind destul de îngrijorător, pentru că putem vedea că sunt probleme cu procedurile de acordare uh, a uh, certificării și a retragerii certificării, apoi organismele de control în statele membre au uh, metode diferite de la stat la stat și raportarea între organismele de control și autoritățile competente nu ne satisface întotdeauna. Mai e o problemă și cu schimbul de informații la nivel european și un sistem de control pentru importuri care este îngrijorător. Legislația actuală datează din 2008, iată după patru ani constatăm că sistemul global de control e departe de a funcționa corect. Avem și o problemă cu coerența, cu controlele pentru operatorii economici europeni sau externi ca ei să nu poată eticheta un produs ca fiind ecologic într-un stat membru și această etichetă să le fie refuzată în alt stat membru. Cum putem oare să asigurăm o coerență europeană? În ultimul rând, importurile, și acesta reprezintă o îngrijorare, Comisia Europeană în răspunsurile sale spune că se va înlocui sistemul actual cu un nou sistem pe care ea îl va administra și supraveghea direct. Întreb dacă Comisia ne poate explica pe scurt, cum uh, este structurată această nouă organizare și, în plus, uh, în ce privește evaluarea sistemului de control din țările terțe, oare Comisia ar dori să consolideze aceste evaluări și controlele la fața locului? Er Mulțumesc, domnule Audi. Doresc să știu dacă sunt alți colegi care doresc să intervină acum, domnul Mulder și altcineva, Ian am o, o întrebare pe care nu știu, ar trebui să o pun, uh, să adresez comisiei sau curții de conturi. Mă întreb de ce doar instituțiile publice sunt obligate să controleze, să se asigure că există o compatibilitate între cerințele de produse biologice, pentru că dacă un uh, supermarket sau o altă organizație importă un produs etichetat ca fiind uh, ecologic, atunci și instituția respectivă care importă ar trebui să se asigure că produsul respectiv respectă anumită cerință. Nu înțeleg de ce ar, trebuie să fie responsabilă o instituție publică pentru acest lucru. Vă mulțum- îți mulțumesc pentru întrebare, Ian. Mai dorește cineva să intervină sau să pună o, vreo întrebare? Nu? Atunci Uh, nu am uh, informații referitoare la cine reprezintă comisia. Știu că totuși comisia este reprezentată și vă rog să ne spuneți cine uh, sunteți și să răspundeți la întrebările puse de domnul Odi și de domnul Molder. <coughs> și, de asemenea, poate aveți unele remarci în legătură cu cele spuse de domnul Cardiff. Mulțumesc, domnule președinte. Prezintă aici uh, Comisia și mă ocup de calitatea și durabilitatea agriculturii și dezvoltării rurale din partea Direcției Generale pentru Agricultură. Mă soțesc aici unii colegi, dacă vreți vei prezint și pe ei, dacă nu, nu. Bun, aici sunt, uh, s-a exprimat diverse puncte de vedere și în primul rând vreau să vă spun că Comisia vă mulțumește, mulțumește atât doamne Herzog cât și Curții de Conturi și membrilor Parlamentului care au luat cuvântul, pentru că prin intervențiile și întrebările și observațiile făcute și documentele cuprinse în documentele lor ne-au ajutat și ne ajută să luăm anumite măsuri și să îmbunătățim uh, cu adevărat controlul în cadrul producției uh, de produse ecologice. Aici, după cum am și spus, uh, comisarul Cioloș acum câteva săptămâni v-a răspuns deja la anumite întrebări care în această sală, însă, într-adevăr, sistemul de control al produselor ecologice după, uh, e de acord uh, Comisia Europeană și suntem și noi conștienți că, bun, uh, se bazează pe doi piloni și sunt două direcții pentru a îmbunătăți sau unde trebuie îmbunătăți controlul, în primul rând trasabilitatea și apoi cu încrederea consumatorilor. Acestea sunt bazele pe care trebuie să acționăm noi. Știți cu toții deja, Comisia Europeană anul trecut a introdus o rezervă în domeniul agriculturii biologice, tocmai pentru că ne-am dat uh, seama că existau anumite puncte în mecanismul de control care nu funcționau corect. Acest raport uh, și documentul Curții de Conturi ne-au ajutat să identificăm problemele mai precis ca să putem elabora un plan de acțiune pe care îl urmăm în materie foarte detaliată, meticuloasă, ca să consolidăm controlele. Unele din uh, măsurile despre care uh, vorbesc uh, deja au demarat și n-am mai așteptat nicio revizuire legislativă, am acționat deja. Pot menționa câteva dintre acestea, m-aș limita acum să vă, la vă spune că auditurile colegilor noștri de la birou veterinar s-au consolidat și au avut loc niște inspecții atât în statele membre cât și în state terțe avem uh, măsuri și pentru anii viitori, numai puțin de 9 inspecții și în aceste inspecții insist atât în state membre cât și în uh, țări terțe, organismele de control uh, sunt incluse în program deci, tocmai acum se face modificarea unor norme care acum sunt în vigoare în legătură cu controlele ca să îmbunătățim puncte cum ar fi meto- metodele de analiză organismelor de control, temă cum ar fi eșantionajul care s-a menționat aici, sampling-ul, așa numitul sampling. Am demarat un program de formare pentru inspectori în statele membre pentru că Știți că, de exemplu, pentru recunoașterea echivalenței pentru țările terțe, procedurile sunt foarte greoaie, foarte lente, de aceea noi necesităm și asistența statelor membre, dar în plus acest program dorește să ajute statele membre ca să efectueze controlele în propriile lor lanțuri și pentru proprii lor producători și Comisia de asemenea vă reamintește care are responsabilitatea supravegherii sistemului de control, sistemelor de fapt de control din toate statele membre și uh, problema importurilor uh, este una complexă și dificil de rezolvat, pentru că în acest moment există două sisteme în vigoare, unul de eliminare treptată, treptată a sistemului de importuri pentru state membre singular și celălalt uh, controlul organismelor de control care la rândul lor sunt controlate direct de către comisie. Toate aceste sisteme acum sunt comune, deși unul dintre ele va uh, înceta în anul 2015. Bun, cu toate aceste măsuri și toate aceste instrumente pe care le avem, uh, sperăm ca sistemele de control data viitoare când vom avea vizita curții de conturi, să îi putem spune că este un sistem care într-adevăr poate să dea consumatorilor încrederea și credibilitatea de care au nevoie. Producătorii, ca să mă refer la întrebarea domnului Mulder, Bun, între toți eh, privații prezenți în lanțul de comercializare a produselor ecologice, pro- producătorii au o responsabilitate majoră în ce privește dosarul cu documentele, trasabilitatea și așa mai departe. Dacă nu, trasabilitatea nu s-ar putea aplica. Bun, dar autoritățile publice sunt cele care, autoritățile de certificare, și au obligația de a controla cum se, tot această trasabilitate și această certificare. Asta se face conform normelor comunitare, pentru că există un interes public. Deja a fost explicat acest lucru, ca consumatorii să știe că produsele care sunt certificate ca fiind ecologice, așa și sunt. Cam atât pentru moment. Domnule președinte, mulțumesc pentru atenție. Uh... Vă mulțumesc. Mai uh, dorește un alt coleg să intervină sau eventual uh, domnul Odi? Dacă nu, Curtea de Conturi. Domnul Cardiff, vă Vă mulțumesc, domnule președinte. Do- Vă mulțumesc pentru comentariile foarte interesante în legătură cu întrebările domnului Odi. De ce am ales uh, state membre în uh, vest? Procesul de selecție s-a bazat pe cei mai mari producători de mm, asemenea produse ecologice și am anexat și o hartă a acestor producători. Apoi, Dacă ai acces pe o piață de acest tip, înseamnă că ai acces și pe alte piețe, însă faptul că nu am auditat și alte state membre nu se leagă de importanța statului respectiv și nu de faptul că controlele, sistemele de control nu sunt la fel de importante ca și în celelalte state uh, membre. Tot la același uh, punct, desigur, noi nu avem niciun acces asupra datelor din statele terțe. Deci, cu toate că controlele din statele terțe sunt la fel de importante ca și controlele din statele care nu au fost supuse acestui uh, sistem de audit. În legătură acum cu întrebarea domnului Mulder, de ce revine instituțiilor uh, publice responsabilitatea de a controla? Ei bine, este evident că și instituțiile comerciale au propria lor responsabilitate, dar instituțiile uh, publice sunt cele care se află în centrul acestui sistem de control. În legătură acum cu punctele amintite de comisie, aș dori să-mi exprim uh, satisfacția din partea colegilor care au muncit, să vedem că munca lor are un rost și un uh, impact și Sperăm că măsurile necesare vor fi luate cât mai repede, astfel încât uh, integritatea sistemului să poată fi asigurată și consumatorii să nu aibă nimic de suferit. Eh, eh, Vă mulțumesc, domnule Odi. Doriți să încheiați această dezbatere? Eh, donc, avec le secrétariat de ma collègue Editor Job. Mulțumesc! Împreună cu secretariatul și cu colega Herzog uh, vom, uh, sau mă rog, cu secretarii și asistenții doamnei Herzog uh, vom împărtăși doamne deputat concluziile și conținutul discuțiilor de astăzi. Sigur că noi trebuie să fim vigilenți cu sistemul acesta de control, pentru că în spatele său sunt producători, dar și consumatori. Deci mulțumesc pentru explicații Mulțumim domnului Cardiff, uh, membru curții, pentru acest raport care atrage atenția asupra uh, slăbiciunilor sistemului de control, și dar și asupra punctelor forte. Ehm, Vă mulțumesc. Am mers înainte mult mai repede decât planificasem. Vom avea o reuniune cu ușile închise a coordonatorilor la ora 5 Și eu aș propune, dacă este posibil să atragem atenția coordonatorilor că este posibil să ne întâlnim mai devreme pentru a um, economisi puțin timp și să profităm de timpul suplimentar pentru reuniunea coordonatorilor. Ședința pub- publică seamănă până mâine și doresc să-i rog pe cei care nu au dreptul să participe la această ședință să părăsească sala. Celor care, pe care nu-i mai văd mâine doresc să le spun de pe acum Crăciun fericit și un an fericit 2013.